europeni și propunem niște măsuri tranzitorii limitate pentru tratarea acestei probleme. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Doamnelor și domnilor, dezbaterea privind raportul domnului Langan se încheie aici. Votul va avea loc mâine la ora ă, la, la prânz. Uh, vă mulțumesc tuturor și trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Raportul domnului Stolojan, supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar. Și vom începe prin a asculta prezentarea domnului Stolojan. Aveți cuvântul 4 minute. 4 minute. Thank you, Mrs. President. First of all... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând doresc să-mi exprim recunoștința colegilor mei, raportorilor din umbră, raportorilor pentru avize și să Mulțumesc de asemenea tuturor colegilor din Parlamentul European care au contribuit la acest raport. Vreau de asemenea să exprim mulțumiri Consiliului și Comisiei pentru cooperarea noastră fructuoasă în timpul trialogurilor conduse de doamna Sharon Bowles. De asemenea, vreau să îi mulțumesc domnului Ivanis, domn consilierului nostru de la Comisia Econ, pentru susținere. La nivelul conglomeratelor financiare există riscuri potențiale care țin de complexitatea gestiunii, de concentrare, de conflicte de interese și de alte tipuri de așa numite riscuri de grup, unde există licențe diferite pentru servicii financiare diferite, care licențe se combină. Așadar, conglomeratele financiare trebuie supuse unei supravegheri suplimentare consolidată la nivelul grupului. Comisia intenționează să îmbunătățească legislația europeană privind supravegherea suplimentară în doi pași. Primul vizează chestiunile cele mai urgente prin modificarea directivei, directivelor actuale și, de asemenea, prin actualizarea directivelor sectoriale. Pasul al doilea probabil va fi făcut în 2012 prin prezentarea unor propuneri de noi directive privind supravegherea suplimentară a conglomeratelor financiare, bazată pe o dezbatere mai fundamentală pe marginea acestei chestiuni. Prin eforturile noastre unite ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, am ajuns la un bun consens privind modul în care trebuie să modificăm directivele actuale în acest prim pas. Propunerile noastre se referă uh, la următoarele. Definirea și incluziunea uh, Uh, holdingurilor mixte în financiare în această supraveghere, inclusiv fondurile de investiții alternative, introducerea posibilității de teste de rezistență la nivelul fiecărui conglomerat financiar, asigurarea Uh, prin uh, autoritățile, noile autorități europene de supraveghere, care să ofere orientări pentru supravegherea acestor uh, conglomerate financiare prin comitetul mixt. De asemenea, modificarea directivei Solvabilitate 2 și îmbunătățirea transparenței activității de supraveghere. Luând în considerare cel de-al doilea pas, Raportul nostru include și o clauză de revizuire. Solicităm Comisiei să ia în considerare oportunitatea de a include în acest cadru de uh, suplimentar de supraveghere privind entitățile nereglementate, mai ales societățile uh, create cu un scop uh, precis, mai ales uh, cele care sunt uh, deținute de holdinguri mai mari care au activități în sectorul bancar, în sectorul investițiilor financiare și în sectorul asigurărilor, acestea sunt uh, relevante pentru piața internă. Posibilitatea de a introduce teste de rezistență obligatorii la nivelul grupului de asemenea este foarte importantă. Vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, vă, mulțumesc și, vă mulțumim și noi, domnule Stolojan, domnul comisar Barnier. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, mai devreme, doamna președintă Sharon Bowles și eu însumi, de altfel, de altfel și doamna Swinburne. Vorbeam așadar cu toții despre dialogul transatlantic și despre necesitatea coordonării eforturilor noastre de reglementare. Fi fie că sunt în Statele Unite sau în Europa, trebuie să reamintesc diferențele dintre sectorul bancar european și cel din Statele Unite. Există foarte multe uh, diferențe. Sectorul bancar din Europa finanțează trei sferturi din economie, în Statele Unite numai un sfert. Regulamentul Basel III, ca și Basel II vor fi uh, aplicate la 8230 de bănci în Europa. În Statele Unite va fi vorba numai de 20 de bănci. Și o altă diferență, existența în Europa a subiectului uh, pe care l-a uh, menționat domnul Stolojan cu o deosebită competență și anume subiectul conglomeratelor financiare. Iată specificitatea europeană. De aceea Comisia salută uh, acordul care a intervenit în acest sens și uh, îi încurajează pe toți care se implică în uh, un, uh, un, uh, un sfârșit cât mai favorabil. De aceea mulțumesc uh, domnului raportor, precum și raportorilor din umbră, mulțumesc și uh, celor două președinții, președinția belgeană și președinția maghiară, care au permis um, acest uh, progres. Conglomeratele financiare, grupurile de bănci și de instituții de asigurări, de întreprinderi de asigurări, sunt o specificitate a peisajului bancar european. E vorba de un model de business care funcționează bine, totuși Criza ne-a arătat că acesta trebuie să fie întărit, că trebuie să întărim anumite aspecte ale directivei privind conglomeratele financiare. De aceea, Comisia a făcut această propunere în august 2010 pentru a modifica directiva. Mulțumită acordului între Parlament și Consiliu, prevederile privind conglomeratele financiare vor fi îmbunătățite și astfel se va uh, rezolva o problemă de vid juridic. Holdingurile financiare mixte vor fi incluse în directiva sectorială, directiva privind capitalul, pentru bănci și pentru întreprinderile de asigurări și nivelul cel mai ridicat al acestor conglomerate va fi astfel supravegheat într-un mod mai eficient, ceea ce va permite o întărire a stabilității financiare. Doresc să mulțumesc uh, uh, domnului raportor, domnului Stolojan, pentru rolul său determinant care a permis o îmbunătățire din mai multe puncte de vedere importante a uh, directivei, care, puncte care nu apăreau în propunerea mm, inițială a Comisiei. Mă refer la simulările de crizele stress testing, Mă refer la rolul autorităților europene de supraveghere. Toate aceste îmbunătățiri sunt conforme cu pachetul privind supravegherea. Acordul trebuie să se refere și la domeniul de aplicare al acestei supravegheri suplimentare pentru uh, societățile de administrare de portofoliu și pentru uh, uh, administratorile de, administratorii de fonduri de investiții alternative. Uh, Acum, tabelul de corespondență este un subiect dificil în momentul trialogului și uh, apreciez uh, importanța pe care o acordă Parlamentul acestui subiect. Uneori nu înțeleg care sunt dificultățile din partea Consiliului în ceea ce privește obligația de a comunica uh, comisiei aceste tablouri de, tabele de corespondență care arată modul în care uh, problema respectivă a fost transpusă în dreptul național. Din punctul meu de vedere, această etapă ar trebui să fie una normală în uh, procesul de transpunere uh, în statele naționale. Uh, Mă bucur că Parlamentul consideră că aceste tabele de corespondență fac parte integrantă din eforturile noastre de îmbunătățire a procesului de legiferare și vă încurajez să includeți aceste uh, tabele în textul uh, final, așa cum ați propus și dumneavoastră și cum a sugerat și Comisia încă de la început. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar! Acum, din partea Comisiei Jurii, domnul Bodu. Un minut. Thank you. Mulțumesc. Funcționarea acestor scheme de compensare a fost îmbunătățită și aliniată cu celelalte standarde în domeniul bancar. Aș menționa că nu putem pune un semn de egalitate între investitorii din piețele de capital și cei din uh, băncile comerciale, chiar dacă ambele categorii trebuie să fie protejate, uh, riscurile trebuie avute în vedere Salut introducerea acestui uh, sistem, aceste uh, propuneri și sper că Parlamentul va vota amendamentul meu cu privire la amânarea ajungerii la garanții pentru România și Bulgaria pentru a respecta termenele în tratatul de aderare. Mulțumesc. Doamna, doamna președinte, mulțumim mult. Urmează acum intervențiile grupurilor. Începem cu domnul Skinner, două minute. Um, Mulțumesc, doamne președinte. Îl felicit pe domnul Stolojan și pe servicii și pe domnul Vanes, care nu este menționat foarte des, dar uh, este un pilon al serviciilor noastre parlamentare și ar trebui să nu-l uităm. Cu toții am muncit uh, foarte mult, cel puțin cred că aproape toți, pentru a ajunge la un consens. Și legislația pe care o vom, vom vota, cred eu, va asigura o supraveghere suplimentară, suplimentară adecvată pentru conglomeratele financiare. Uh, un element care lipsea din discuția noastră când am discutat despre solvabilitate 2 și știam că acest lucru era foarte important, să ținem minte efectele AIG uh, și domnul comisar a menționat și uh, dialogul transatlantic pe acest uh, subiect. Știm ce se întâmplă atunci când discutăm despre chestiuni prea complexe și prea riscante. Uh, Tranzacțiile financiare și alte tipuri de uh, activități sunt, uh, își găsesc locul în acest uh, text, fie că e vorba de sectorul bancar sau de asigurări. Domnule comisar, vreau să menționez faptul că există încă probleme transatlantice și trebuie să ne asigurăm că conglomeratele financiare sunt parte a acestei, acestui dialog. Domnule comisar, eu nu vreau să vă acuz, însă noi nu vedem uh, o discuție pe marginea uh, chestiunilor financiare în uh, dialogul transatlantic. Să-mi spuneți care dintre părți uh, este, are rezerve în a discuta aceste chestiuni. Uh, Tabelele de corelare, de corespondență sunt foarte importante și vom lupta uh, pentru ele la trialog. De aceea și am luptat deja și ne bucurăm că am reușit să ajungem la un succes care duce la o mai bună protecție a consumatorilor și a tuturor autorităților din uh, Europa. Mulțumesc! Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Doamna președinte, mulțumim, domnule Skinner. Doamna Bowles are acum cuvântul două minute în numele liberalilor. Mulțumesc. O caracteristică principală a supravegherii uh, conglomeratelor financiare este să ne asigurăm că nu se pot uh, evita reglementările și că um, contextul este unul corect pentru companiile care intră în concurență. Uh, mai multe amendamente au fost depuse în acest sens și care se referă la faptul că trebuie incluse toate riscurile pentru eliminarea suprapunerilor uh, prudențiale și de supraveghere. Tabelele de corespondență sunt incluse și, din fericire, toate instituțiile au căzut de acord asupra necesităților pentru că altfel uh, lucrurile se complică atunci când uh, trebuie mm, adaptată toată cealaltă, toate celelalte acte legislative. Însă tabelele de Uh, corelație trebuie să fie o parte din arhitectura de supraveghere europeană și trebuie de asemenea să uh, facem o analiză de la un sector la altul și de la un caz la altul. În ceea ce privește formatele de raportare uniforme până, care trebuie implementate uh, într-o perioadă de doi ani și aici s-a ajuns la un acord care va facilita uh, supravegherea. Sunt incluse și simulările de criză, ele nu au devenit încă obligatorii uh, caracterul lor obligatoriu apare în clauzele de revizuire problema domeniului de aplicare apare și ea în clauza de revizuire, mai ales în ceea ce privește uh, entitățile care fac parte din conglomeratele financiare, în locul aplicării unui simplu plafon. Nu văd de ce nu putem fi mai îndrăzneți acum și să acordăm o competență mai mare la nivel european. Este un rezultat bun, pentru moment însă revizuirea uh, următoare trebuie să fie și mai curajoasă și am subliniat aspectele în care ne dorim mai multă îndrăzneală. Doamna președintă, mulțumesc. Acum domnul Gigold, din partea verzilor. Aveți cuvântul. Ja, liebe Kolleginnen Dragi colegi, domnule Stolojan, domnule Barnier, și noi suntem de părere că acest raport e necesar pentru a aduce corectările necesare unui raport prost elaborat din 2002, unui, unei directive prost elaborate cu privire la conglomeratele financiare, ideile încă de dinainte de criză, când nu vrem să reglementăm atât de strict, când vrem să permitem excepții. E foarte bine că aceste lucruri sunt corectate acum, E foarte corect că cei trei supraveghetori din asigurări, bănci și bursă primește competențe mai puternice acum prin această instituție umbrelă care trece dincolo de domeniul strict al băncilor sau al asigurărilor. Pe de altă parte, se arată însă clar că acest principiu al despărțirii în trei autorități de supraveghere nu mai corespunde realităților de pe piețele financiare. E păcat că cele mai importante întrebări și cele mai relevante au ajuns în clauza de revizuire și de aceea sperăm un raport puternic și din instituțiile financiare internaționale și din partea dumneavoastră, domnule Barnier, din partea Comisiei, ca poate la anul viitor să avem răspunsuri clare pentru cetățeni care cetățenii așteaptă întrebări la problema aceea too big to fail, prea mare pentru a nu reuși. E un risc prea mare și mai trebuie lucrat în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Morganti, spune doamna președinte, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Entitățile care Uh, sunt cuprinse în conglomeratele financiare își desfășoară activitatea în diverse domenii. De aceea e greu să le uh, pui într-o singură categorie care să fie sub, incidenta, sub incidența unui singur tip de legislație. Acest lucru a devenit și mai dificil după criza financiară și cred că raportul acesta merge într-o direcție bună pentru a, a acoperi o lacună, a, uh, un vid care s-a creat și a crescut în timp pentru că sector, sectorul bancar și sectorul asigurărilor trebuie să colaboreze și comitetul mixt este o idee foarte bună. Trebuie să identificăm domeniul de aplicare al acestei directive la nivel european pentru a putea evita potențialele conflicte care ar submina Uh, activitatea de supraveghere în acest domeniu. Interdependența este din ce în ce mai strânsă în cercurile financiare. Ea necesită reguli uh, inovatoare care să fie mai extinse și care să acopere întreaga dimensiune europeană. Vă mulțumesc, spune președintele. Trecem la procedura intervențiilor spontane. În primul rând, dau cuvântul doamnei Elena Băsescu.

și acum am să continui în maghiară, spune președintele, și dau cuvântul doamnei Galbelț pentru un minut. fakadóan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 instrumentelor financiare și pe viitor, de aceea trebuie modificată această directivă. Eu sunt și pentru ca în această nouă directivă să îmbunătățim și transparența. Testele de rezistență vor arăta punctele problemă și așa vom putea proteja aceste conglomerate. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumim! Și acum urmează domnul Jean-Paul Cozas. Une remarque. Mulțumesc. O observație și o întrebare. Observația. Trebuie să subliniem că datorită muncii domnului Stolojan am putut ajunge la un acord în primă lectură și sper că acest dosar uh, va încuraja și Consiliul să ducă la bun sfârșit uh, negocierile cu privire la celelalte trei dosare. Și vă rog, uh, domnule președinte, să-i redați cuvântul domnului Bodu, care a făcut o mică inversare de texte și care ar fi trebuit trebui să ia cuvântul în numele Comisiei Juridice. Fac această cerere în uh, calitate de coordonator al grupului PPE. Mulțumesc. Thank you, Mr. Chairman. Supplementary supervision of, on a financial... Mulțumesc. Această supraveghere suplimentară a conglomeratelor financiare ar trebui să ducă la o reducere a riscului sistemic în astfel de sisteme conglomerate supervizionare la nivel de grup va fi adăugată și nu va înlocui supravegherea fiecărui membru al conglomeratului în conformitate cu dispozițiile aplicabile pieței uh, bancare de capital sau de asigurare. De aceea vom avea supraveghere la nivel de uh, membru de grup pe, care vom suprapune o supraveghere în funcție de nivelul la care, uh, ține, de care ține membrul respectiv, ceea ce nu va duce însă la birocrație suplimentară atâta timp cât va exista cooperare între autoritățile naționale și europene cu responsabilități de reglementare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat! Most pedig eh, Szikirszki képviselő úrnak adom át a szót Kesdiájban. Acum dau cuvântul domnului Sikierski. Podejmujemy dziś trudną, acz ważną kwestię. Sprawozdawca... Mulțumesc. Discutăm această chestiune foarte dificilă și raportorul are dreptate că pe lângă combaterea consecințelor crizei, trebuie și să adoptăm norme pentru a rectifica cauzele acestei uh, crize. Și cred că abordarea propusă este una bună. Controlul fluxurilor de capital trebuie să fie una dintre prioritățile noastre. Trebuie să știm în ce situație ne aflăm și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că există o supraveghere adecvată a finanțelor pentru a ști în ce scopuri sunt folosite acestea. Președintele, mulțumesc! Încheiem astăzi Încheiem așadar procedura Catch the Eye și îl rog pe domnul comisar Barnier să ia cuvântul în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Aici doresc să mulțumesc uh, tuturor celor care au luat cuvântul în linia deschisă de domnul Stolojan și doresc să fac câteva observații. Domnul Skinner, uh, îi mulțumesc pentru că urmărește aceste problematici cu competența sa deosebită. Uh, a vorbit despre supravegherea care trebuie să fie făcută la un nivel global și consolidat. Uh, este o prevedere care face parte din programul G20, uh, de altfel și uh, domnișoara Băsescu s-a referit la acest aspect mai devreme. Niciun sector, niciun produs nu trebuie să rămână în afara unui mecanism de supraveghere inteligent. De a S-a vorbit uh, chiar mai devreme despre această supraveghere globală. Uh, domnule Skinner, vorbeați despre situația din Statele Unite și eu vă spuneam uh, că am foarte multe vizite acolo și că cu... facem toate posibilitățile să avansăm și uh, textele, ca de exemplu textul privind produsele derivate, au făcut obiectele, obiectul unor discuții extrem de tehnice cu partenerii noștri americani. Uh, Domnule Skinner, pot să vă asigur că aceste discuții sunt extrem de intense, extrem de bogate în idei și nu neglijăm nimic. De altfel, această, acest subiect al conglomeratelor financiare a fost evocat într-un mod foarte clar în întâlnirea pe care am avut-o cu autoritățile americane, cu ministrul de finanțe din Statele Unite, explicând uh, care este situația în Europa. Domnule Skinner, aceste uh, problematici nu sunt tratate în mod formal în cadrul dialogului transatlantic, ci în cadrul forumului uh, comun de la Basel. Și cred că acest lucru are și un anumit sens, o anumită logică, pentru că vorbim aici despre actorii mondiali din acest context. Doamna Bowles a reamintit rezultatul obținut, un rezultat pozitiv pe care vi-l datorăm uh, și care se referă la tabelele de, compens- de corelare și la faptul că acestea trebuie să fie incluse în text. Domnule Gigol, sunt de acord că avem nevoie de o supraveghere globală consolidată. Ați vorbit despre comitetul mixt, este foarte important, comitetul comun. Și împreună am prevăzut o revizuire pentru 2012-2013 și vom face tot ce este posibil, domnule Gigold, pentru ca modificările pe care le veți adopta dumneavoastră să nu fie decât o primă etapă și vom continua să întărim cadrul legislativ pentru conglomeratele financiare, mai ales în cadrul pachetului privind supravegherea, supravegherea întărind rolul uh, Comitetului Comun și uh, peste câțiva ani profitând și de aplicarea pachetului Solvabilitate 2. Este o problemă specifică Europei care vizează niște companii extrem de puternice și uh, trebuie întărită supravegherea acestor conglomerate și prin intermediul dezbatelor ulterioare din 2012, din 2013, când vom putea să dăm dovadă, așa cum își dorește și doamna Bowes, de cât mai multă îndrăzneală. Köszönöm szépen, biztos și acum dau cuvântul domnului raportor uh, uh, teodor dumitru stolojan uh, luați cuvântul domnul prim ministru. Ah, mulțumesc, domnule președinte. Uh, I thank you again to all speakers. Mulțumesc încă o dată tuturor vorbitorilor care în această dezbatere au adus în discuție mai multe probleme importante pe o parte din acestea le-am discutat pe îndelung uh, în întâlnirile tripartite. De fapt, colegii mei chiar au propus uh, anumite amendamente, iar principalul obstacol de care ne-am lovit, nepunându-ne de acord pe aceste probleme, a fost lipsa unei evaluări a impactului. Să nu uităm că discutăm totuși despre sectorul financiar, o problemă foarte sensibilă. Uh, pe fiecare reglementare în parte și fiecare reglementare aduce cu sine un cost. De aceea trebuie să fim foarte atenți atunci când propunem astfel de reglementări pentru entități care funcționează în acest sector. Sper, uh, sincer, că poate anul viitor Comisia va putea să uh, vin, așa cum au propus, cu o nouă propunere de directivă cu privire la supravegherea suplimentară a unor astfel de conglomerate. Mulțumesc încă o dată domnului Barnier, domnului comisar și echipei sale, care au lucrat din greu împreună cu președinția ungară și cu colegii noștri pentru a ajunge la acest consens și sper că va fi votat mâine. Vă mulțumesc!